Procesele verbale și textele adoptate ale sesiunii din 25 martie uh, sunt disponibile. Vreau să știu dacă există obiecții. Nu este cazul.